Mesdames et messieurs, je vous propose de prendre place. Nous avons déjà un quart d'heure de retard. Doamnelor și domnilor, vă propun să luați loc. Avem deja un sfert de oră de întârziere. Sper că v-ați adus cartelele electronice de vot. Dacă nu, vă rog să le aduceți, pentru că avem niște voturi destul de complicate în curând. Alors, Alors, est-ce qu'on va nous servir du café et du thé? Vom primi cafea și ceai. Mi se spune că după vot, în timpul votului, nu se poate. Bună ziua, așadar, bun venit tuturor, colegilor și colegilor. Vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții sau comentarii cu privire la proiectul de ordine de zi? Dacă nu, proiectul de ordine de zi este adoptat. Ați primit procesul verbal la reuniune de pe 29 și 30 august 2011. Dacă aveți observații cu acest proces verbal, vă rog să le semnalați secretariatului înainte de sfârșitul reuniunii de astăzi. În caz contrar, acest proces verbal va fi adoptat. Avem un minut pentru întrebări adresate comisiei, dar nu am primit eh, întrebări pentru această reuniune, deci trecem mai departe. Comunicări ale președintei nu avem. Trecem la punctul următor. Comisia Europeană are anunțuri de făcut? Nu? Da? Domnul Dominico Rosa, aveți două minute maxim. Foarte pe scurt, știu că aveți voturi. Singurul lucru este că acum suntem pe cale să pregătim Consiliul de Afaceri Externe cu segmentul de dezvoltare care se va ține în noiembrie. Ideea noastră era să putem discuta comunicările care au fost prezentate de colega mea în linii mari la ultimul comit la ultima ședință a Comisiei de Dezvoltare și cu statele membre să avem o dezbatere de orientare cu privire la comunicarea, cum să creștem impactul politicii europene de dezvoltare și în legătură cu viitoarea dezbatere privind uh, bugetul. Un subiect poate de interes pentru comitetul dumneavoastră până la sfârșitul anului. Comisia Europeană va trebui să publice raportul cu privire la coerența politicilor în materie de dezvoltare. Un raport destul de important care în trecut a uh, rămas oarecum <clears throat> neobservat și ar trebui poate să-l utilizăm în mod mai activ, mai proactiv pentru a da o mai mare vizibilitate și a intra în aceste amănunte de interes pentru Comisia DV. Asta avem de spus, doamnă președinte, și vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Politica Uniunii Europene, vom trece așadar la vot conform listei de vot. Vă rog să verificați cartelele, să încerc și eu, mă scuzați.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 Alors, nous allons passer euh, au premier vote. Trecem așadar la primul vot. Nu? Hmm? Ah oui, on fait un essai, pardon. Mai întâi să facem o verificare, se deschide votul. C'est un essai, c'est un essai. E doar o încercare, domnule Bermans. Verificăm funcționarea cartelelor. Cine e pentru, să închizi votul. lipsesc unele voturi. Că tout le monde a voté. A votat toată lumea. Facem încă o verificare. Ouvert le vote. Am deschis votul. J'attends que toutes les cartes soient... Aștept ca toate cartelele să fie utilizate. E o verificare. S-a închis votul. Acum cred că a funcționat, e bine. Așadar vom trece la primul vot, așadar a... Vă rog să așteptați puțin. Ah oui, c'est parce que je l'ai en anglais, vous l'avez pas en français. Ah oui, les titres. Oh là là là là. Oui, les titres. Oui, mais moi je les. Alors attendez voir. Une seconde, s'il vous plaît. Vă rog să aveți răbdare câteva momente. Primul vot, vă rog să mă scuzați, politica Uniunii Europene privind biomasa și impactul acesteia asupra dezvoltării. Amendamentul 1. Prin vot electronic sau nu? Nu. Prin ridicarea mâinii, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci s-a adoptat. Deci, votul final cu privire la întrebarea orală, cine este pentru, triva, abțineri, s-a adoptat. Alors, on continue. La Alors, la question à la Întrebarea adresată comisiei, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, rezoluție un peu compliqué aujourd'hui. E puțin mai complicat astăzi. Adoptarea unei propuneri de rezoluție. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29 în două părți. Cine este pentru? împotriva. Votăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 29, prima parte. S-a închis votul. S-a respins. A doua parte, cine este pentru? Votăm electronic. S-a deschis votul. Cine este împotriva? Votul s-a închis, vă rog să mă scuzați. S-a adoptat. Amendamentul 30 în două părți. Prima parte, prin ridicarea mâinii, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul oral numărul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Mandatul 32, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu știu dacă ați votat, domnule Berman, pentru sau împotriva. Amendamentul 32, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul nu, asta devine caduc, așadar amendamentul 33, nu, nu, e caduc și amendamentul oral numărul 3, cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 34, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 35, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 36, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul nu, asta e caduc. 37 acum în două părți. Cine este pentru prima parte? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul oral 4. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 38 e caduc. 39. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Doamna Sargentini s-a respins. Doamna Sargentini a solicitat să ia cuvântul. Cartela mea e pe drum și doream să votez uh, pentru și eu. Deci s-a respins oricum. Dar doar vă informez. Foarte bine. Amendamentul 40. Cine e pentru? Nu, 39, am uitat de 39. Vă rog să mă scuzați. Nu, păi tocmai l-am votat pe 39 și a fost respins. Amendamentul 40. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 41. Cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 42, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43, cine e pentru, împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. 43. Amendamentul 43, s-a deschis votul. S-a închis votul. Deci s-a adoptat. Nu vreau să fiu excesiv de amabil, dar mm, trebuie să fiți mai atenți să nu vă uitați cartelele. Doamnă? Ce se întâmplă în grup? Când votăm electronic, nu ar trebui să iau voturi care nu sunt uh, cu cartelă. Dacă nu suntem severi, o să rămâne așa și peste trei ani. La un moment dat trebuie să ne oprim. Încerc să nu complic lucrurile, dar fiecare să aibă grijă să vină cu cartelă. Cine nu are cartelă? Ați avut cartelă? Deci doar în mod excepțional, vă refacem în mod... Au fost mai multe ocazii în care alte persoane nu și-au găsit, și-au rătăcit cartele și n-a fost o problemă. Nu știu de ce e acum o problemă. Îmi pare foarte rău, dar nu e prima dată. Și pentru că urma să începem la 10. Îmi pare rău că am întârziat, dar dacă am și alte obligații, deci e foarte important să nu începem înainte. Nu sunt prima să-și rătăcească sau să nu aibă cartela asupra ei. Așadar, știu că adesea se acceptă, dar la un moment dat au existat în alte grupuri politice, s-au făcut abuzuri, nu se mai acceptă voturi fără cartelă, pentru că atunci când există voturi electronice, s-a spus, s-a precizat și există texte, un vot electronic trebuie să ai cartela la tine. Nu putem accepta voturi prin ridicare de mână dacă e un vot electronic. Pot să fac o excepție, dar la un moment dat, dacă nu suntem fermi, va fi același lucru încă trei ani, pentru că după aceea trebuie să calculăm, să recalculăm, să facem anotări. Cred că e o chestiune de bun simț și de respect pentru toți ceilalți. Când există voturi, venim cu cartela, punct. Deci, în mod excepțional fac o excepție, dar vă spun că data viitoare când prezidez nu vom mai face excepții, pentru că nu se poate. E nevoie de un minim de disciplină. Îi dau cuvântul domnului Cashman și apoi continuăm cu voturile. Doamnă președinte, acceptăm și apreciez uh, hotărârea dumneavoastră, dar colegii au dreptate în alte comisii și în această comisie nu întotdeauna am aplicat regula. După cum pe bună dreptate spuneți că ar trebui să o facem, dar aș vrea sugera că acest lucru să fie ridicat nu în legătură cu ce facem noi. Voturile electronice trebuie să fie respectate, să fie plasate pe ordinea de zi înainte de a veni și să fie întărit de conferința președinților, pentru că vă facilitează sarcina dumneavoastră și a comisiei. Dar în egală măsură, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, ce obiceiuri au fost, oamenilor li s-a permis să, să înregistreze voturile și dacă nu aveau cartel asupra lor. Președinta, așadar, voturile se fac cu ridicare de mână și când există un dubiu, verificăm electronic. Nu putem să știm dinainte că vor exista dubii asupra voturilor. Acum o să vorbim un sfert de oră despre acest subiect. Eu vă propun pur și simplu să votăm. Acceptăm voturile fără cartelă sau doar cu cartelă? Punct final. Domnule Görens, vă mai dau cuvântul, dar acum încep să mă enervez. A venit cartea. Ne-a speriat așa de mult uh, că doamna Keller și-a găsit cartela între timp. Sunt încântată și începând cu acest moment nu o să mai primesc uh, voturile în absența cartelei dacă votăm electronic. Dacă regulile nu sunt aplicate, la un moment dat, peste câțiva ani nu o să mai fie nicio regulă și va fi o aiureală. Și nu e normal. Nu pentru că cineva nu aplică regulile, trebuie să continuăm să nu le aplicăm. Amendamentul 43, începem din nou, nod excepțional, pentru că doamna Keller și-a găsit cartela. Amendamentul 43 cu vot electronic. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 44. Cine e pentru? Împotriva? Cine se abține? S-a respins. 45 voturi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46. Cine e pentru, împotriva, verificăm electronic. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Versetul 47. Cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține. S-a respins. 48. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, verificăm prin vot electronic. La amendamentul 49 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 50. Cine e pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 51. Nu. A fost retras. Devine caduc sau nu devine caduc, atunci amendamentul. Deci, amendamentul cu privire la alineatul 10, un vot separat, cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Nu. Nu, vot electronic. S-a deschis votul. Se le vot Deci votul separat cu privire la alineatul 10. Le vote. Ați votat? S-a închis votul? S-a respins. Acum considerentele. Amendamentul 4, cine e pentru? Împotriva? abțineri, trebuie să verific. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins 10 la 10. Amendamentul 5, cine e pentru, cine împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, prima parte, Domnul Cașman vrea să verificăm. La amendamentul 6 verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 la 10. Aveți dreptate. S-a respins. Amendamentul 7 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. A treia parte, vă rog să mă scuzați, n-am observat-o. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a respins. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a respins, dar verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 8. S-a, des... închis votul. S-a respins. Amendamentul 9. Cine e pentru? împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 în două părți. Cine e pentru prima parte, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri s-a respins. Amendamentul 11, cine e pentru, împotriva abțineri adoptă. Se adoptă amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva se adoptă. Amendamentul oral 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 în două părți nu e caduc. Amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotriva, verificăm, cred că s-a respins, dar s-a deschis votul la amendamentul 16. S-a închis votul. 10 la 10, deci s-a respins. Amendamentul 17, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, nu, e caduc. 19, cine e pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 19 cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul numărul 20, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22, cine e pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul, amendamentul 22. S-a deschis votul. Mai lipsește unul, s-a închis votul, s-a respins. 23, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, cine e pentru, împotriva, Verificăm. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul. Nu. Vot separat. Considerentul K. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25. Cine e pentru? împotriva, verificăm, s-a deschis votul la amendamentul 25. Mai lipsesc votul. S-a închis votul. Mai așteptăm. Si vous avez la carte. Dacă aveți cartela, în orice caz s-a respins, cred. așteptăm, pentru că altfel o să fim acuzați. C'est bon? De vote clos? S-a închis votul. S-a adoptat. Mulțumită doamnei Kaiser, puteți să-i mulțumiți cei de la S și D. Amendamentul 25, cine e pentru? Nu, amendamentul 26, cine e pentru? Împotriva? Abțineri, s-a respins. Vot separat, nu e caduc. Si. Il tombe. Hmm? Alors, on vote les citations. Amendement numéro 1. Qui est-ce qui est pour? Votăm acum referirile. Amendamentul 1. Cine este pentru? Amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ah oui. On vote la résolution. Acum votăm rezoluția în ansamblu prin vot electronic. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. S-a adoptat. Alors, nous passons Madame la Présidente, c'est possible la Doamna președinte, dacă îmi dați voie, am putea să votăm prima pagină în bloc. Deci, pentru raportul Cațmarec, din păcate, nu putem vota în bloc așa cum s-a cerut. Dar vom vota în bloc anumite părți. Nu putem să vota totul în bloc, deoarece văd că există voturi diferite. Așa, deduc eu, nu? Bon, allez, euh, on, on continue. Je vous propose en bloc l'amendement numéro 7 et l'amendement numéro 8. Continuăm, vă propun să luăm bloc 7 și 9. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 9. Cine pentru, împotrivă, Cred că este pentru, dar haideți să verificăm. Electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Putem uh, vota în bloc ce urmează? Cred că putem să votăm uh, totul până la final, pentru că la 25 uh, s-a greșit, PP-ul este pentru. Dacă nu există alte divergențe, putem să votăm toate amendamentele împreună. Da, bun, înțeleg că a fost o greșeală. Domnule Cashman, doriți să interveniți? Domnule Cashman, vă rog. Da, într-adevăr, până la 26, până la 25, de fapt, putem vota în bloc. Bun, deci votăm în bloc până la amendamentul indicat. 24, spune domnul Görens. Deci votăm până la 24 inclusiv. Și ce facem cu 16? Haideți să continuăm, pentru că altfel văd că ne pierdem cu totul. Deci suntem la 10 până la 15 inclusiv. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Putem să luăm în bloc 17 până la 24 inclusiv? Da? Atunci cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 până la 27, ba nu, 25 singur, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la considerente, le luăm în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirile în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul final este electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă cu unanimitate. Mergem la raportul domnului Preda. Amendamentul 19. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Cine e pentru? Împotrivă. Mergem prea repede? Se pare că mergem prea repede. Mi se spune. Doamnă președinte, din partea comisiei, dați-mi voie să spun că atunci când votăm sunteți cea mai eficientă președinte de până acum. președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cashman. Să vedem unde suntem acum. La 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pe părți. Cine pentru prima parte? Deci pentru. M-am încurcat. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să nu mă lăudați încă pentru că e prea devreme. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele sunt caduce. Mergem la 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 29. Pentru, împotrivă, haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 29. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 30 pe două părți, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Deschidem votul electronic pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31 pe două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 este caduc. Mergem la 34. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 1. Cine pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 35. Cine pentru? Ba nu, e caduc. Îmi cer scuze, zice președinta. 36 la fel. Mergem la 38. Ba nu, 36 trebuie votat. Eu cred că amendamentul 34 era caduc deci ar trebui să mergem la 35. 34 a fost respins, zice președinta. Da, a fost respins, caz în care... Ba, nu, zice domnul Cashman. Aveți dreptate, doamna președinte, îmi cer scuze. Fac ascultare. Într-adevăr, 35 e caduc dacă amendamentul 1 e adoptat. Deci... Vreți să mă încurcați, domnule Cashman? De obicei, domnul să-și asumă acest rol, dar văd că acum vă schimbați între voi. 36. Zic 36. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pe părți, cine pentru prima parte, împotrivă, abțineri se respinge. Dar nu sunt sigură, haideți să verificăm electronic. Am deschis votul pentru prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 e caduc. Compromisul C. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 e caduc. Compromisul B. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41 e caduc. Mergem la 42. La fel. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 caduc. Totul caduc ajungem la amendamentul oral 3, în două părți. Cine e pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E cam la limită. Haideți să verificăm electronic. Pentru a doua parte. S-a închis votul. Se adoptă. 47 e caduc. Luăm 48. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 53 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 e caduc. 55. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56 e caduc. 57 acum. Luăm împreună 57 și 58. Sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Am deschis votul pentru 65. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele amendamente sunt caduce. Mergem la amendamentul 70. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la considerente. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic votul la amendamentul 7. Este deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 este caduc. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 5. Acesta nu este admisibil. îl sărim. Mergem la 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Sunteți în grevă, stimate domn, nu văd să mai ridicați mâna. 15, deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17, pe părți, luăm prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18. Cine pentru? 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La referiri, vot. Deci le luăm pe toate. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Avem unanimitate. S-a adoptat. Alors, le rapport de M. Neuser. Raportul domnului Noizor acum. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 2 și 3. Pentru? Împotrivă. E o problemă? Reiau. Amendamentele 2 și 3. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Votul este deschis pentru amendamentele 2 și 3. Votul este închis. Respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 6 și 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentele 6 și 7. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 9. Cine este pentru? Nu, mă iertați. 8. Pentru 8. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 9. Adoptat. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12. Adoptat. 13. Cine e pentru? Contra abțineri adoptat, 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul 16, nu, 16, 17, 18 caduce, 19 acum pentru, împotrivă, abținere adoptat, 20 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotriva, verificăm. Amendamentul 22, vot electronic. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Vot final, electronic. Vot, uh, votul este deschis, votul este închis, se adoptă în unanimitate. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Görens. Sunteți gata? Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, verificăm electronic. La amendamentul 2, votul este deschis, votul este închis, adoptat. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Vot final, electronic, votul este deschis, Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Sargentini. Amendamentul 1. Da, e vorba de raportul Sargentini, doamna Sargentini. Amendamentul 1. Împo- pentru, împotrivă, verificăm electronic. Amendamentul 1, votul este închis. Se respinge. Amendament oral numărul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Unele mâini nu au fost ridicate, de aceea verificăm electronic. Deschidem votul la amendamentul, la amendamentul oral 1. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 2 e caduc. Amendamentul 4. Cine este pentru? 4. Amendamentul 4. Vă amintesc că amendamentul 1 a fost respins. Deci, votăm la amendamentul 4. E clar. Domnul Cashman nu este de acord? Ba da. Deci, votăm amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Trebuie să reacționați mai repede, că se amestecă voturile. Sau să mergem mai încet cu votul. Deci, un 4, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. Deschidem votul la amendamentul 4. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, amendamentul 7, în două părți, la prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pe două părți. Prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. A doua, um, a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 este caduc. Amendamentele 11 și 12. cine pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 12. Adică 11 și 12. Închidem votul. Respins. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 este caduc, amendamentele 16 și 17, cine este pentru, cine este pe, împotrivă, verificăm electronic la amendamentele 16 și 17, votul este deschis, votul e închis. Se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, cine împotrivă, abțineri, respins.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 Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Nu. Compromisul C e caduc pentru că s-a adoptat 24. Stați două secunde să verificăm. Da, deci este caduc compromisul C. Atunci trecem la 25. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul e deschis la 26. Votul este închis la amendamentul 26. Se adoptă.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 Nu, stați puțin. Nu, și compromisul D e caduc și 31 e caduc și 32. Deci ajungem la amendamentul 33 acum. La amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. Votul este deschis. Amendamentul 33. Votul este deschis. Votul. Haideți. Votul este închis. Se adoptă. Nu, mai iertați, se respinge. Vot final pe cale electronică. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. Votul indică că acest raport este respins. Trecem la raportul doamnei Jolie. Sunteți gata? Raportul doamnei Jolie. Compromisul 1. Vă propun să votăm în bloc de la 1, 1 și 2 în bloc. Deci compromisul 1, amendamentul 1, amendamentul 2, respinsă. Și amendamentul 3. Amendamentul 4 se adoptă, amendamentul 5 ne este pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 până la 9 caduce. Compromisul 3 acum. Amendament... Nu, compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 caduc, amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, caduc. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final electronic. Votul este deschis. Votul este închis se adoptă raportul în unanimitate. Mai e ceva? Iată, am terminat uh, voturile, se poate servi cafeaua. Merci beaucoup. Ah, merci. Mais j'aimerais bien un café maintenant. Ça, ça, ça, ça, ça, je crois qu'on est, est allé le chercher.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 Nous allons bientôt commencer. Est-ce que la commission... O să începem în curând. Reprezentanții comisiei sunt prezenți. I-am rugat să vină la ora 10.45, s-a făcut deja 10.53. O să începem. On a, on a gagné un peu de temps. Am câștigat puțin timp, așa că nu e cazul să pierdem vremea acum. Avem o agendă foarte încărcată. Nu aștept mai mult de 5 minute. Comme vous le savez déjà... După cum știți, viitoarea conferință a ONU privind schimbările climatice se va ține la Durban, în Africa de Sud, de pe 28 noiembrie până pe 9 decembrie 2011. Cu urmarea solicitării Comisiei ENVI unei rezoluții cât mai coerente între diversele comisii vizate, coordonatorii DEVE au hotărât să participe la această rezoluție cu un proiect de text care va fi baza schimbului de păreri de astăzi. Acest text va fi modificat și adoptat la viitoarea reuniune de pe 11 octombrie. O să dau cuvântul Comisiei pentru a prezenta comunicarea și apoi membrii Comisiei vor putea lua cuvântul. Mai întâi Comisia Europeană, cine dorește să intervină? Paul, Monsieur Carlo, nu. Paul, Carinti. J'ai pas le nom de la personne. Nu avem numele persoanei. Domnul Paolo Caridi, aveți cuvântul. Oui, merci beaucoup. Mulțumesc. O să vorbesc în engleză. În ce privește moțiunea de rezoluție, salutăm moțiunea în forma actuală suntem recunoscători pentru conținut. Aș vrea să fac observații în legătură cu obiectivele cheie. În al doilea alineat la obiectivele cheie se menționează că e un apel Uniunii Europene pentru disponibilitatea în a doua perioadă de angajamente care se va discuta la conferința de la Durban Punctul 3 recunoaște apoi că progrese comparabile sunt necesare pentru a asigura un acord obligatoriu din punct de vedere legal. Dorem să spunem că în ce privește tactica, poate n-ar fi cel mai înțelept lucru să spunem deschis uh, disponibilitatea de a continua. ne am menționat deja disponibilitatea de a ne gândi la acest lucru, dar chiar disponibilitatea de a continua e un pas uh, suplimentar. În rest, cred că suntem de acord cu toate elementele și vă mulțumim pentru această moțiune de rezoluție în forma actuală. Ok. Mulțumesc. Mulțumim. Membrii pot acum să intervină. Dorește cineva să intervină? Nu? Doamna Keller. Discutăm despre raportul Durban, da? dar raportorul încă nu e în sală. Nu există raportor, e o întrebare orală. Bun, mă scuzați, atunci am câteva lucruri de spus. Salutăm, evident, această întrebare. Prezintă bine problemele de care trebuie să ne ocupăm Comisia de Dezvoltare. Schimbarea climatică influențează tot ce facem noi în alte domenii. Avem câteva modificări, niște amendamente, în esență adăugiri, în lucruri unde e nevoie de precizări. Suntem de acord, desigur, că finanțarea pentru schimbările climatice trebuie să fie adițională, dar ce înseamnă cu banii suplimentari, că nu se definește ce înseamnă aici suplimentar, adițional. Fiecare stabilește propriile reguli în legătură cu ce e suplimentar și ce nu. Asta e o problemă aici. Ar trebui să depunem eforturi pentru a avea o definiție adecvată care să aibă și caracter obligatoriu. Când se spune că e ceva suplimentar, să știm ce înseamnă, să nu mai existe confuzie. Am dorit să menționăm de asemenea inițiativa roșie, care trebuie menționată este o cale de a ne ocupa într-o modalitate prietenoasă pentru dezvoltare cu schimbările climatice sau cu lupta împotriva acestora și un alt punct pe care am dorit să-l adăugăm este chestiunea transferului de tehnologie, care credem că poate să joace un rol important în a lupta împotriva schimbărilor climatice, transferând tehnologie, de exemplu, din sectorul energetic, dar nu doar eficiență energetică, economisire de energie și așa mai departe către țările în curs de dezvoltare. Și, nu mai puțin important în acest sens, cerem și dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a utiliza pe deplin disponibilitățile TRIPS, pentru că ar putea prezenta obstacole în transferul de tehnologie și n-ar trebui să fie așa. Acestea sunt amendamentele pe care dorim să le propunem care nu vin împotriva nimic din ce e cuprins deja în rezoluție, ci doar considerăm că anumite adăugiri ar putea contribui la clarificare și niște idei suplimentare. Aș vrea să mai menționez că la Comisia Libe a fost o scurtă discuție cu privire la posibilitatea de a ne ocupa de migrația climatică. Migranții din motive climatice care în prezent nu se bucură de nicio protecție internațională ar putea fi incluși în schema de protecție subsidiară, care nu e statut complet de refugiat, ci o, un statut intermediar. Și am dorit să propunem ceva ce Comisia Libe a acceptat un astfel de amendament și credem că ar fi o soluție foarte practică pentru refugiații pe motive climatice până când va exista o soluție globală adecvată pe care Uniunea Europeană să o aplice rapid fără prea multe probleme. Mulțumesc. Monsieur Cashman. Domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitoarea că trebuie să propunem niște amendamente utile, dar trebuie să ne menținem strict în uh, domeniul uh, dezvoltării salut o mișcare înspre o definiție în legătură cu finanțarea suplimentară, pentru că lucrul de care avem nevoie este ca Uniunea Europeană să vorbească într-un singur glas la Durban. Pentru cei interesați, întâlnirea interparlamentară dintre Uniunea Europeană și Africa de Sud se ține săptămâna viitoare la Strasbourg. și s-ar putea să vă intereseze să auziți că va exista o informare la zi cu privire la ce se întâmplă cu COP17 și membrii acestei comisii care ar dori să participe la ședința interparlamentară la acest subiect și alte chestiuni înrudite ar putea primi informații acolo, fie de la biroul meu, fie de la secretariat, în legătură cu momentul în care chestiunea COP17 va fi discutată. Desigur că există speranțe foarte mari. Cei din Africa de Sud par să fie bine pregătiți, dar ca întotdeauna cele două mari semne de întrebare care planează sunt legate de contribuția SUA și a Chinei. Ce e extrem de important este ca de la COP17 să obținem un acord. Dacă nu e acord internațional, atunci nu contează, pentru că e nevoie de leadership și nu se mai poate amâna. Mulțumesc. Merci beaucoup. Președinta, mulțumesc. Există și alte solicitări de intervenție, nu? Comisia dorește să intervină din nou? Nu? Foarte bine, să-mi pun ochelarii. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 octombrie la prânz și acestea trebuie depuse doar în limba engleză. Cei cu segregarea asta, de ce numai în engleză? Din uh, motive legate de calendar, de timp. Vom aborda acum schimbul de opinii cu privire la proiectul de vis, cu privire la controlul bugetar al ajutorului financiar acordat de Uniunea Europeană Afganistanului. Domnul Cashman, nu sunteți de acord? Scuze, în legătură cu ultimul anunț, după cum știți, protecția și respectul pentru alte limbi în această instituție este crucial, având în vedere că e nevoie ca amendamentele să fie în engleză. Aș vrea să cred că pentru cei care nu lucrează ușor în limba engleză, va exista traducere făcută de serviciul de traduceri care va fi pus la dispoziția lor, pentru că dacă nu, am putea să fim în poziție în conformitate cu regulile în care oricine poate să conteste procedura pentru că amendamentul nu este în limba lor. Deci sper și știu cât e de dificil, dar sper că vom putea face disponibile aceste servicii de traducere președinte, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, domnule Cashman, pentru că, în ciuda tuturor eforturilor mele de a învăța engleză, încă mai am uh, dificultăți și e foarte greu și cred că este inadmisibil. Mi se spune că e nevoie de 10 zile pentru traducere, deci timpul nu permite. Atunci fie facem o demonstrație, fie trebuie să acceptăm. Dar e adevărat că nu e normal. Dar e un subiect care tot uh, revină și nu o să acceptăm așa uh, în tăcere. Dacă organizați o revoluție, sunt de acord să particip și eu. Mulțumesc foarte mult, domnul Preda, cu grupul. Da, e adevărat, e foarte dificil. Și am decis ca data viitoare, când va exista un vot de urgență doar în engleză, să anulez votul, pentru că n-am putut să-l citesc dinainte. Deci vom aborda acum schimbul de opinii cu privire la proiectul de aviz privind controlul bugetar al ajutorului financiar acordat de Uniunea Europeană Afganistanului. Comisia de Control Bugetar va vota în noiembrie un raport care prezintă o analiză critică a diverselor uh, cadre de, financiare, de finanțare utilizate în Uniunea Europeană în Afganistan, inclusiv ajutorul acordat prin fondurile multilayer și posibilitățile în ce privește monitorizarea și raportarea, auditul și coordonarea între cei care acordă aceste credite, donatorii și acum îi dau cuvântul domnului Gorenț, raportorul care va prezenta proiectul de aviz, care va reprezenta contribuția Comisiei DEVE la această discuție. Domnul Gorenț, aveți cuvântul. Domnul președinte, colegi, j'aimerais Mulțumesc, doamna președinte. Stimați uh, colegi, vreau să vă spun că am în fața mea raportul Comisiei pentru Control Bugetar, care vorbește într-adevăr despre diferitele cadre de finanțare utilizate de noi în Afganistan și care îmi pledează pentru păstrarea diversității mijloacelor de finanțare și a partenerilor. Nu am să intru acum în detaliu, însă trebuie să amintim faptul că Comisia COCOBU insistă pe capacitățile limitate de auditare pe care le avem în Afganistan. Acolo riscul de corupție este relativ ridicat, după cum bine știți. Dacă vrem să împiedicăm uh, orice efort de corupție în Afganistan, nu putem să atacăm frontal. Există mai multe proiecte care au probleme, raportarea este mult prea înceată, prea puține rezultate. Accesul la rapoartele de audit ale Națiunilor Unite este limitat, ceea ce e un lucru de mirare. Aș vrea să știu de ce este atât de greu să avem acces la aceste documente. Și, în plus, în raport mai apar mai multe recomandări pentru a îmbunătăți calitatea monitorizării și a raportării. Consolidarea transparenței, de asemenea, este recomandată. Bun, cam astea au fost. Acum, da, o ceașcă de cafea aș vrea. Aștept de o oră și jumătate. Cafea. în mod clar nu reușesc să mă exprim suficient de bine. Ne aflăm în fața unei adevărate dileme. Pe de o parte, dacă vrem să prevenim corupția, nu putem să intervenim, pe de altă parte, nu putem nici să o expunem pur și simplu. Ne trebuie o abordare mai fină, mai subtilă, deoarece contextul în care operăm este foarte dificil. Uniunea Europeană are un plan de acțiune pentru Afganistan și Pakistan din 2009. Cadrul acesta este util, însă e prea general. În apărarea Comisiei pot să spun că acțiunile pe care le desfășoară sunt în uh, parteneriat cu agențiile ONU la fața locului. Comisia de control bugetar pledează pentru un demers prudent și um, dorește să folosim uh, mijloacele de finanțare sectoriale. În Afganistan a izbucnit un scandal care a pătat uh, grav reputația acestei țări. Este vorba despre un uh, virament de peste un miliard de dolari care a plecat de la banca din Kabul într-un cont din Emiratele Arabe. De asemenea, s-a mai uh, descoperit faptul că președintele, mai degrabă fratele președintelui Karzai, a băgat și el mâna în sac. Practic, nu s-au demonstrat uh, deturnările de fonduri care vin din partea noastră, dar există niște deturnări suspecte. Afganistanul și-a agravat, din păcate, poziția în urma acestui scandal. Toată lumea a aflat, toată lumea e la curent. Acest lucru nu apare în raportul meu, însă am vrut să vi-l semnalez pentru a vă descrie contextul raportului. Știți că contribuția militară se va diminua, aliații se vor retrage treptat din Afganistan și s-a anunțat deja calendarul de retragere. În schimb, Afganistanul nu poate să se susțină singur. Va trebui să continuăm să fim prezenți acolo. Cred că am putea să acceptăm uh, recomandarea făcută de Comisia pentru Control Bugetar și anume să recurgem la mijloace de finanțare sectoriale. Aceasta sigur că înseamnă să facem un pariu pe viitor, dar nu avem altă soluție. Dacă însă Curtea de Conturi va critica faptul că noi eh, venim cu un procent de proiecte mult prea mic, vom putea să luăm notă de această critică și va trebui să le spunem că în acest caz va trebui ca cei din comisie să aibă personalul necesar pentru a duce la bun sfârșit mai multe proiecte. În anii 90 a izbunit un scandal în legătură cu această comisie și de atunci uh, nu s-au acordat toate mijloacele, nici măcar în ce privește resursele umane comisiei. Sigur, vrem ca Uniunea Europeană să aibă mai multe proiecte sub propria egidă, însă pentru acest lucru e nevoie de personal. Sau dacă nu, măcar să nu mai auzim atâtea critici. Afganistanul rămâne o provocare de proporții uriașe. Acolo există bogății petroliere și miniere destul de mari, dar uh, asta înseamnă și că responsabilitatea refacerii țării aparține țării însăși. Nu cred că putem uh, continua demersul nostru. Uniunea Europeană rămâne donatorul cel mai important și sigur că noi avem o responsabilitate deosebită, dar dacă vrem să acordăm o șansă cât de cât acestei țări, trebuie să ne menținem în continuare ajutorul pe care îl uh, trimitem către ei și să finanțăm în continuare programele. avem finanțare sectorială și dacă vom reuși, ar fi bine să sprijinim și organizațiile neguvernamentale. Mi se pare că în Afganistan ONG-urile ar uh, merita să organizăm o dezbatere cu privire la soarta lor, pentru că dacă noi ne retragem, cineva va trebui să ne ia locul acolo. Iar uh, eu uh, am spus aceste lucruri în uh, avizul meu și e clar că trebuie să facem o alegere politică deloc ușoară. Cam atât. Președinta. Mulțumesc, domnule Gheorens. Domnul Berman a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt complet de acord cu ce a spus uh, adineauri Charles Gheorens. Cred că Avizul nostru va fi o contribuție importantă la raportul lui Jens Geier de la Comisia pentru Bugete. Vreau să se adaug și eu câteva considerații politice. Din 2001, doar SUA a cheltuit 57 de miliarde de dolari în Afganistan. 57. Nu știu care sunt cifrele pentru Uniunea Europeană, dar cred că 15 miliarde de dolari am cheltuit și noi acolo, în acești 10 ani. ...65 de miliarde. La asta să mai adăugăm contribuția Australiei și altora care au participat. Iată o sumă de bani incredibilă pentru o singură țară. Dar dacă e să ne uităm la rezultatele aduse de aceste donații, vedem că avem uh, mai degrabă de-a face cu propagandă, că s-au uh, făcut investiții în școli, că s-a mai îmbunătățit câte ceva în sistemul sanitar, însă în schimbul acestei sume de 100 de miliarde de dolari am fi putut face mult mai multe. Cred că dacă dădeam un cec fiecărui afgan, ar fi fost mult mai mulțumiți și ei și noi. Banii nu ajung unde trebuie și e clar că printre motive se află și lipsa de securitate, care, în ciuda propagandei, crește tot mai mult, chiar ieri, în inima Kabulului în cartierul cel mai securizat. S-a a avut loc acel um, atentat împotriva fostului președinte Rabani. În plus, corupția este uh, înfiorătoare. Această corupție nu exista înainte. În 2001, talibanii, chiar dacă avuseseră ei multe defecte, au impus un control totalitar asupra cetățenilor, însă au reușit să limiteze foarte mult corupția. Din 2001, când noi am uh, intrat acolo, comunitatea internațională a început să accepte corupția, deoarece acesta era prețul uh, pe care trebuia să-l plătim pentru a avea parteneri în lupta noastră împotriva talibanilor. Karzai uh, se înconjura de tot felul de foști șefi de război, de dealeri de droguri și de alții asemenea. Noi a trebuit să acceptăm acest lucru, să acceptăm faptul că statul afgan e condus de delincvenți am trimis o sumă imensă de bani și s-a ajuns la efecte perverse. Prețul reconstrucției a ajuns uh, la un nivel nerușinat. Costurile sunt mult mai mari. Acolo, uh, cei care lucrează pentru comunitatea internațională, americanii, europenii, plătesc mai mult decât cei care nu lucrează pentru noi. Acestea sunt efecte nefaste pentru societatea afgană. Iată că în acest context, noi vrem să vorbim despre controlul ajutorului acordat de UE. Foarte bine, foarte drăguț. E bine și frumos că vrem ca un ajutor bugetar sectorial să se acorde în condiții foarte stricte, să se respecte obiectivele și să se implementeze măsurile, să vedem dacă într-adevăr banii sunt cheltuiți eficace. Cum ziceam, e bine și frumos, dar acest lucru nu va avea niciun efect dacă nu ne vom hotărâ să sprijinim independența sistemului de justiție din Afganistan. Uniunea Europeană a investit foarte mult în acest sistem, a fost una dintre primele priorități și pe bună dreptate, și o a doua prioritate trebuie să fie Curtea de Conturi a Afganistanului are prea puține puteri și chiar uh, președinția afgană a stopat unele anchete care vizau prieteni ai președintelui Karzai. Trebuie să spunem acest lucru. Toată lumea le știe de fapt, dar nimeni nu acționează în consecință. Iată că avem de-a face o alegere politică. Fie abordăm problema corupției în stat, pentru că altfel nu vom avea niciodată o eficacitate a ajutorului, fie nu facem nimic și atunci nu va exista nici legitimitatea instituțiilor afganistane în ochii propriilor cetățeni. Dar trebuie să facem acest lucru dacă vrem ca afganii să se poată susține fără noi, să se susțină singuri într-o zi. Iată cam ce am avut de zis. Mulțumesc. Președinte, mulțumim, domnule Berman. Ați uh, vorbit foarte frumos. Îi dau acum cuvântul domnului Preda. Mulțumesc mult, doamna președinte. Mai întâi vreau să-l felicit pe raportor pentru acest aviz. Vreau să continui și eu ce au uh, spus colegii mai devreme și vreau să adaug următorul lucru. Noi uh, vorbim aici despre ajutorul acordat Afganistanului la scurt timp după raportul pe care l-am votat mai devreme privind eficacitatea asistenței acordate. Eu cred că am putea utiliza perspectiva pe care o avem în acel raport pe care tocmai l-am votat, după cum ziceam, în avizul nostru, în acest caz al Afganistanului. Este vorba despre o țară importantă pentru Uniunea Europeană, în care ne confruntăm cu o serie întreagă de pericole și de amenințări. Antevorbitorul l-a exprimat foarte bine. Eu aș vrea eventual să aprofundăm anumite aspecte, eventual prin amendamente, și anume, trebuie să subliniem că îmbunătățirea capacității de guvernare a guvernului din Afganistan la nivel central și local trebuie să continue, trebuie să se exercite mai multă supraveghere, mai multă monitorizare, acest lucru se apare clar. Și, așa cum uh, spunea și colegul, trebuie să insistăm pe rolul societății civile care poate da alerta, poate da alarmă în cazuri de corupție. De asemenea, aș mai uh, sublinia nevoia de cooperare cu ceilalți donatori, care trebuie îmbunătățită. Mă gândesc la controlul mecanismelor care ar putea duce la diminuarea măcar a corupției. Acum aș avea depus o întrebare Comisiei Europene, dacă e posibil. La finele lui decembrie 2010, noi am adoptat o rezoluție privind o nouă strategie pentru Afganistan. Ei bine, în această revoluție noi am uh, invocat mai multe piste, mai multe DMS-uri ce ar putea asigura transparența finanțării. Se mai vorbea despre crearea unei baze de date descentralizate cu privire la impactul ajutoarelor acordate și am mai uh, solicitat uh, un studiu destul de vast cu privire la impactul proiectelor noastre. Există vreun progres înregistrat uh, în această privință? Vă reamintesc că este vorba despre o rezoluție pe care am votat-o la mijlocul lunii decembrie în anul 2010. Aș vrea deci să aud informații din partea Comisiei Europene. Mulțumesc! Președinte, o să punem această întrebare imediat Comisiei Europene. Până atunci dau cuvântul domnului Cashman. Mulțumesc! Sprijin în întregime abordarea domnului Görens. I-am ascultat și uh, pe colegi, sunt de acord cu ei și aș vrea să spun uh, în ce mă privește, că problema responsabilității și transparenței trebuie să fie aplicată transversal în toate aspectele vieții afgane. De fapt, la toate țările, haideți să nu identificăm uh, Afganistanul ca un exemplu negativ. Nu vrem să descurajăm pe nimeni. Și apoi, problemele Afganistanului uh, au cauze ce datează de acum 200 de ani, una dintre ele fiind uh, implicarea britanicilor uh, acolo în uh, secolul al XIX-lea. Și dacă ne uităm la istoria acestei țări, vedem că e vital să facem tot ce ne stă în puteri pentru a sprijini această țară într-un moment care acum este crucial. Înființarea ONG-urilor este foarte importante dacă vrem să existe bună guvernare. Acum, cred eu, a sosit momentul de a nu pune la îndoială angajamentul nostru în Afganistan, ci de a-l consolida. Suntem martori la schimbări, dar și la regrese. Se fac pași înapoi. Mai există încă conflicte între triburi. Aceste lucruri se văd în Kabul și în zonele învecinate. Și înseamnă că noi trebuie să rămânem angajați în mod ferm, să nu ezităm. Anticipez, dar probabil că va exista o retragere a donatorilor în ce privește guvernul afgan și societatea civilă. Spun aceste lucruri pentru că e vital să gândim pe termen lung. Da, știu că în Uniunea Europeană traversăm o criză economică, noi și ceilalți din Occident, însă aceste lucruri nici nu se compară cu ceea ce trăiesc uh, afganii. Timp de secole au trecut uh, printr-o perioadă proastă și, uh, în mare parte, și din cauza colonialismului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cașvan. Dau acum cuvântul doamnei Till Charles. Teoharius. Mulțumesc. Comunitatea internațională și cei care se interesează de Afganistan se ocupă doar de Afganistan, de statul afgan și nu de cetățenii săi. De aici provine eșecul. Din acest motiv, cred că acest raport e unul foarte important pentru că e vorba de controlul eficienței măsurilor luate de Uniunea Europeană, dar trebuie să aplicăm și criterii de apreciere specifice Afganistanului. Acest raport este unul foarte important, însă trebuie să subliniem poate prin intermediul unor amendamente, faptul că nu am reușit să facem față provocărilor corupției din această țară la niciunul dintre nivele în Afganistan. Se pare că producția de heroină este una înfloritoare și de calitate și cam 30% din această producție ajunge în Europa. Acest lucru nu uh, s-a modificat uh, din 95 încoace. Uh, și nu cred că măsurile luate în Europa privind purtarea vărului uh, musulman au uh, făcut ceva ca să îmbunătățească situația sau relațiile. Dacă o familie, dar într-o familie există o persoană care uh, poate primi ajutor, restul familiei moare de foame. putem să ne punem uh, întrebări, ne punem întrebări referitoare la uh, politici, până unde merg politicile statului. Este evident că trebuie să facem controle mai aspre, dar să nu uităm că străinii sunt asasinați în Afganistan. De aceea, în măsura în care cheltuim uh, milioane și milioane de euro în această țară, trebuie să ținem cont de faptul că utilizarea acestor fonduri nu este una eficientă și trebuie îmbunătățit nivelul de control, chiar dacă suntem perfect conștienți de faptul că guvernul afgan este unul corupt. Dau acum cuvântul, doamna președinte, domnului Berman. Da. Evident, uh, Susțin ceea ce spunea domnul Cashman, angajamentul nostru în Afganistan nu trebuie să fie descurajat de constatarea că lucrurile se mișcă foarte încet. Trebuie să depășim uh, uh, această moștenire uh, foarte grea a colonialismului. O întrebare pentru comisie. Există o alertă de foamete iminentă în Afganistan datorată secetei o amenințare care afectează în jur de 3 milioane de persoane, conform uh, Oxfam. Nu știu dacă Comisia este la curent și ce are de gând să facă. Pentru că am putea, uh, încă o dată, uh, să dăm dovadă de ineficiență în legătură cu ajutoarele și cu banii cheltuiți. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Comisiei. Doamna Zinaro? Sau Doamna Coreca sau doamna Costa? Cine dorește? Bună dimineața! Mulțumesc că, uh, că mi-ați dat cuvântul și vreau să vă mulțumesc pentru comentariile foarte pertinente pe care le apreciem. De asemenea, apreciem uh, Uh, opiniile parlamentarilor europeni care ne permit uh, să uh, îmbunătățim în mod constant ceea ce facem zi de zi și felul în care colaborăm cu donatorii internaționali. Ni s-au cerut explicații suplimentare și ni s-au cerut detalii. Am putea face acest lucru în scris, însă deocamdată aș vrea să vă spun că Afganistanul este o țară în tranziție după ani în șir de conflict, după o perioadă de conflicte interne și după o slăbire a instituțiilor statului este foarte dificil uh, implementarea uh, cooperării pentru dezvoltare și uh, în acest context, uh, Comisia și donatorii internaționali uh, fac tot ce le stă în putere. Comisia Europeană are o abordare pe termen lung a acestei situații și încercăm să echilibrăm, pe de-o parte, nevoia de a ajuta țara și de a rezolva problemele, nevoile imediate ale populației, inclusiv uh, sănătate, servicii sociale și așa mai departe, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la îmbunătățirea pe termen lung a capacităților instituționale ale uh, guvernului la nivel central și uh, regional și local. De asemenea, uh, ne dorim uh, consolidarea capacităților instituționale în domenii precum uh, justiția și afacerile interne. Știți și dumneavoastră că s-au cheltuit foarte mulți bani în Afganistan de către Uniunea Europeană, donatorii internaționali și așa mai departe. Deja s-au cheltuit 1,8 uh, miliarde uh, și am încercat să sprijinim prioritățile semnalate de guvernul afgan și politicile acestuia, inclusiv uh, dezvoltarea instituțională. Ne concentrăm asupra unor uh, zone în care am uh, observat valoare adăugată pentru comisie și lucrăm în spiritul cooperării cu celelalte instituții prezente în Afganistan eficiența ajutoarelor, e adevărat, nu a fost uh, atât de bună pe cât ne-am fi dorit. Există mai multe motive care explică acest lucru, inclusiv faptul că mai mulți donatori, state care sunt implicate și uh, în plan uh, militar, tind să concentreze ajutoarele pe care le acordă Uh, pe anumite zone geografice, uh, de aceea uh, se fac progrese lente și există diferențe în viteza de dezvoltare. În ultimii doi ani, coordonarea ajutoarelor după adoptarea planului european pentru ajutorarea Afganistanului se pregătesc rapoarte periodice. Au fost uh, deja elaborate șase astfel de rapoarte pentru discutare la nivel european. Trebuie să uh, subliniem că punem accentul pe dezvoltarea instituțională a celor organisme uh, interne, precum uh, instituțiile de audit, justiție și control și încercăm să îmbunătățim uh, capacitatea acestor instituții și pe partea tehnică, dar și pe partea de politici și strategii, implementare. Sigur că se pune problema durabilității acestei abordări și uh, această strategie uh, va fi uh, discutată în contextul noii strategii post-2014 la conferința din decembrie de anul acesta, la care uh, Uniunea Europeană participă în mod activ. Comisia pregătește organizarea acestei conferințe. Un ultim punct uh, ar fi uh, alegerea modalităților de impunere în aplicare care au fost folosite de către Comisie și acestea au fost uh, relevante în mediul în care am lucrat. Pentru asta am utilizat un management uh, centralizat al contractelor, deci uh, nu s-a permis o descentralizare care ar fi permis instituțiilor afgane să administreze aceste contracte, tocmai datorită riscurilor implicate în, uh, din păcate, în sectorul sănătății, uh, auditul uh, arată că nu avem încă rezultate, mai este nevoie de investiții tehnice și sperăm ca noul program în domeniul sănătății să aibă rezultate mai bune. O altă modalitate aleasă pentru punerea în aplicare, pentru implementarea ajutoarelor pentru creșterea eficienței a fost uh, aceea utilizării fondurilor multidonor. Uh, Uniunea Europeană și statele membre au canalizat ajutoarele primite uh, și din partea Statelor Unite, Japoniei și altor donatori către anumite fonduri pentru, de exemplu, fondul, de exemplu, fondul pentru reconstrucție în Afganistan, care și uh, trebuie să spun că datorită eforturilor Uniunii, EU, Uniunii Europene, aceste fonduri au fost folosite mm, nu numai pentru, de exemplu, plata salariilor polițiștilor, ci și pentru îmbunătățirea uh, managementului financiar și există o componentă foarte uh, solidă în această direcție. Facem în continuare toate eforturile ca uh, eficiența ajutoarelor să crească, însă, însă avem uh, în continuare nevoie de anumite condiții precum uh, ar fi o administrare satisfăcătoare a finanțelor publice pentru a putea uh, avea încredere că nu sunt riscuri mari de fraudă sau de utilizare necorespunzătoare a fondurilor. Sigur că mai sunt și alte condiții care trebuie îndeplinite înainte să putem trece către sprijinul direct bugetar. Am să mă opresc uh, aici și dacă este nevoie, vom putea să vă dăm informații suplimentare, fie într-o întâlnire uh, ulterioară, fie înscris. Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul domnului Gărenț pentru concluzii. Mai atați, uh, n-ați primit răspuns la întrebarea noastră? Vreți uh, să o puneți din nou? Aș vrea să uh, spun că nu ați zis nimic despre problema drogurilor de care am amintit și de seceta de care vorbeam mai devreme. Comisia poate răspunde? Da. În privința problemei secetei, înțeleg că această informație este de dată recentă și un răspuns uh, imediat, uh, o reacție imediată? Depinde de mai multe uh, instanțe. Vom fi în legătură constantă cu uh, DigiEco pentru a vedea ce se poate face, dar vreau să vă repet că unul dintre sectoarele în care Comisia este implicată uh, activ în Afganistan este agricultura și dezvoltarea rurală. Acest sector primește o parte substanțială din uh, asistența noastră, sprijinim îmbunătățirea sistemelor de irigații și altor uh, programe care sperăm pe viitor vor preveni sau vor reduce impactul negativ al uh, fenomenelor uh, naturale, precum seceta, asupra uh, recoltelor. Îmbunătățim tehnicile de producție și avem diverse servicii pentru fermieri. Deci toate aceste lucruri se leagă de un program mai amplu de sprijin în domeniul agricol. Lucrăm în acest domeniu și cu uh, diverse organizații neguvernamentale și avem uh, și fonduri uh, canalizate în această direcție prin intermediul uh, guvernului afgan și așa mai departe. Da, acum, domnul Görens, concluziile. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit în legătură cu acest raport contribuții care îmbogățesc raportul și abia aștept să văd amendamentele, asta în primul rând. În al doilea rând, cred că persistă ca un fir roșu în această problemă. E vorba de faptul că guvernanța în Afganistan este problema afganilor. Timpul însă ne presează pentru că armatele străine vor părăsi această țară, vor, se vor retrage și atunci uh, va surveni o realocare profundă a fondurilor în Afganistan. Acele echipe de uh, reconstrucție au lucrat și ca uh, asistenți umanitari. Trebuie să ne gândim să inventăm acum un alt sistem de asistență și de cooperare. Am propus uh, să profităm de prezența ONG-urilor, pentru că acestea ar putea și ele să contribuie la uh, uh asistența acordată forțelor de ordine din Afganistan. Uh, încă nu a putut nimeni să-mi explice ce înseamnă un taliban moderat, ce înseamnă moderația în rândul talibanilor. Poate că e vorba de cei dezarmați și care sunt și uh, exilați din țară. Să vedem în Afganistan cine dorește cu adevărat emanciparea femeii, cine dorește cu adevărat ca femeile să meargă la școală, să nu poarte văl. Cred că uh, și aici uh, ar trebui să dăm dovadă de mai mult angajament din partea comunității uh, internaționale lucrurile Cabulul s-a schimbat uh, fundamental de la începutul uh, războiului, a luat un avânt economic uh, deloc de neglijat într-o țară care nu e prea este controlată de puterea centrală. Uh, am făcut uh, foarte multe pariuri aici uh, și nu știu câte din aceste pariuri vor fi câștigate. În ceea ce privește guvernanța, trebuie să folosim toate mijloacele aflate la dispoziția noastră pentru a și să dăm dovadă de inteligență, de imaginație pentru a dezvolta cooperarea prin parteneriate inteligente cu Afganistanul. Cred că uh, activitatea uh, Comisiei este ireproșabilă, efortul este remarcabil și știu că există persoane foarte angajate în această țară în care nu poți să te duci ca turist Cred de asemenea că ar trebui să ne sprijinim și pe ceilalți parteneri în materie de dezvoltare și ajutoare umanitare care și-au dovedit valoarea deja nu vreau să dau exemple, să dau nume aici. Există însă o organizație în cadrul sistemului Națiunilor Unite care este una exemplară și care poate veni cu soluții în Afganistan. E vorba de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Am cunoscut uh, pe doamna Robai, șefa acestui fond, care s-a implicat de la începutul războiului din Afganistan fără să existe la vremea respectivă niciun fel de contribuție din partea, din partea Statelor Unite, pentru că în timpul administrației Bush ea era acuzată de uh, faptul că face uh, reclamă avortului în, în uh, Asia Centrală și în China. Ea însă a reușit să uh, aducă o contribuție substanțială la ajutorarea femeilor din Afganistan. Dacă mai avem astfel de exemple, ele trebuie menționate. Eu am fost responsabil uh, în plan uh, național și am făcut ca uh, Comisia să accepte o finanțare suplimentară Această organizație, vă spuneam, a făcut o treabă excelentă și revin acum uh, asupra uh, ONG-urilor în faza prezentă. Nu știu cum poate Comisia să se implice în niște negocieri cu talibanii, dar ar trebui să profităm că există acest proces de negocieri pentru a negocia o marjă suficientă astfel încât să Uh, securizăm, să asigurăm, uh, din punct de vedere al securității, activitatea ONG-urilor, pentru că ei sunt uh, actorii imparțiali ai activităților umanitare. Pentru că cineva care merge în cadrul unui ONG să pună în aplicare un proces umanitar în uh, Afganistan nu merge uh, acolo de plăcere. Și am să închei imediat, e păcat că nu e vorba decât acum, de, acum decât de un raport. Sper însă că mesajul nostru a ajuns la urechile comisiei, care, încă o dată, subliniez, uh, face o treabă excelentă în Afganistan. Cu? Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să vă reamintesc că termenul pentru amendamentele pentru proiect de aviz expiră pe 26 septembrie la ora 17 și votul va avea loc pe 11 octombrie. Punctul următor. În aprilie, Comisia a publicat o comunicare cu privire la modul de consolidare a responsabilității Uniunii Europene în materie de finanțare pentru dezvoltare. Această comunicare abordează nu doar progresele realizate de statele membre în ce privește obiectivele mileniului, ci și alte subiecte esențiale, cum ar fi eficacitatea ajutorului, mecanismele de finanțare, finanțarea măsurilor pentru a răspunde schimbărilor climatice și guvernanța globală. Comisia noastră a hotărât să adreseze o întrebare orală în plenară Consiliului și Comisiei și să fie urmate de o rezoluție. Ați primit cu toți un prim proiect al acestor texte în cadrul lucrărilor pregătitoare pentru conferința de la Lausanne cu privire la eficacitatea ajutorului. O să dau cuvântul mai întâi comisiei, se prezinte comunicarea și apoi membrilor. Cred că doamna Allen este prezentă. Nu este. Bonjour. Um, unfortunately, you have... Bună ziua. Din păcate, nu ați pus pe website întrebarea dumneavoastră. Așa că sunt doar acum nepregătită. Cred că e o întrebare din patru părți. Prima întrebare este dacă e realist să se pretindă că Uniunea Europeană rămâne angajată la îndeplinirea acestor ținte. Nu, eu trebuie să mă pronunț dacă e realist sau nu. Dacă liderii Uniunii Europene și-au reconfirmat angajamentul să atingă ținta la cele mai recente concluzii ale Consiliului din iunie, desigur că e o provocare și deja am spus miniștilor uh, dezvoltării la întâlnirea Consiliului de Iunie că dacă vor continua cu stilul actual de muncă, business as usual, desigur că nu vom uh, atinge ținta. A doua întrebare. De unde să provină finanțarea suplimentară? Ce pași întreprind statele membre și Comisia pentru a avea aceste venituri suplimentare? Banii trebuie să vină de la bugetele statelor membre, în esență. Din acest motiv, Comisia nu poate să întreprindă pași să le spună statelor membre cum să își mobilizeze banii. Au autorități bugetare. Ce a făcut Comisia în propunerea pentru următorul cadru de finanțare multianual a fost să propună o taxă pe tranzacțiile financiare, care să fie o sursă suplimentară de finanțare să mai elimine din presiunea contribuțiilor directe de la statele membre, bugetele lor, dacă este acceptată această abordare. Cred că aici doar încep discuțiile cu Parlamentul European și cu Consiliul. O a treia întrebare referitoare sau solicitând o garanție ca noi fonduri suplimentare să fie mobilizate pentru a face față unor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice și resursele să nu fie deturnate pentru dezvoltare în detrimentul unor bugete existente pentru dezvoltare. Subscriu pe deplin la această solicitare, dar desigur că mai sunt niște chestiuni uh, înrudite ori unde există un sprijin sau finanțare pentru ținere cu dezvoltare legată de climatice, dacă intră într-o categorie DAC, poate fi raportat ca ODA și Comisia și statul nostru îl raporteze ca ODA. Doilea rând, trebuie să există o definiție clară ce înțelegem cu noi fonduri suplimentare. E o trimitere care vine de la acordul de la Copenhaga conferința climatică ONU, dar din păcate nici la nivelul ONU, nici la Consiliu nu s-a definit ce înseamnă New and Additional. Și în același timp Consiliul a mandatat Comisia să monitorizeze dacă finanțarea pentru climă în regim accelerat este nou și adițional. Deci suntem într-o poziție oarecum ingrată, pentru că nu putem noi să venim cu o definiție care să fie mai dură decât ce se va decide până la urmă la nivelul ONU. E un lucru pe care va trebui să-l urmărim îndeaproape și la care nu putem decât să ne aducem contribuția. Ultima întrebare e mai puțin legată de raport, ca atare se referă la implicarea Parlamentului la următoarea evaluare interpares la OCDE a ajutorului pentru dezvoltarea UE, pot să vă promit că veți fi implicați. Misiunea de constatare a faptelor a Doug Pierce va începe în octombrie. Datele acelei vizite la Bruxelles o să fie stați să găsesc. It's the week of the 10th to the 14th. Săptămâna 10-14 octombrie și comisia are de gând să organizeze o reuniune separată pentru membrii Parlamentului interesați cu acești uh, omologi. Veți avea ocazia să vă întâlniți cu aceștia, după cum ați fost implicați și în exerciții precedente în anul 2007. Vă vom oferi același acces la grupul respectiv ca și în trecut. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Dar dacă îmi permiteți, pentru că discutăm și moțiunea, am găsit două erori faptice. Ar fi bine, poate, să le corectați. O recomandare în prima parte, unde aveți toate trimiterile la documentele de referință, este una la consensul, care a fost prima conferință pentru dezvoltare, dar nu și conferința următoare de la Doha. A fost întâi prima conferință de la Monterey și cred că ar fi bine să adăugați și conferința următoare de la Doha ca să aveți. Deci este a treia liniuță, ante, ante, penultima, unde s-a adoptat o declarație. Deci aceasta e o recomandare pe care v-aș adresa-o și apoi la numărul 1 salutați raportul și vă mulțumesc și solicitați unor state membre să publice răspunsul. De fapt, până la urmă, toate statele membre au fost de acord ca noi să publicăm răspunsurile și am făcut acest lucru. Le-am pus pe pagina de internet și în această dimineață le-am trimis secretariatului comisiei dumneavoastră linkul să verificați că sunt disponibile pe internet. Și o să mă opresc aici, dar vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că Parlamentul pregătește această rezoluție, pentru că demonstrează faptul că suntem aliați uh, în urmărirea unei cauze comune și multă mulțumire în acest sens. Ok. Uh... Președinta, mulțumesc. Un mic amănunt. Uh, vom verifica și toate documentele și întrebările sunt pe pagina de internet de marți încoace și se găsesc și în dosarul distribuit la intrarea în sală să vă spun că n-am uh, greșit cu nimic în acest sens și că am avea nevoie de asemenea o reuniune cu comisie, nu cu OCDE, fără comisie. Cum procedăm? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment prendre... Puteți să ne explicați cum să luăm uh, legătura? I think the, the contact will happen. Cred că acest contact se va întâmpla săptămâna viitoare. Colegii mei sunt la adunarea generală a Băncii Mondiale care se ține în această săptămână, dar cred că acesta e următorul lucru important de care se va ocupa, deci o să ia legătura cu dumneavoastră săptămâna viitoare. Je passe la Bun. Domnul Cashman acum. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, Comisie, aveți perfectă dreptate. Avem nevoie de o alianță, pentru că această Comisie parlamentară de mult timp a salutat angajamentul pentru finanțare, dar în egală măsură a fost îngrijorată uh, de faptul că nu toate statele membre îndeplinesc aceste ținte. Deci, pentru a putea atrage la răspundere statele, sunt de acord cu Comisia că e nevoie de definiții foarte clare cu privire la ce este nou sau adițional. Unii ar spune că acea promisiune de la Copenhaga pentru tot ce începe de la zero este adițional. Dar acum se pare că nu a fost luat în considerare. Mă bucur că v-ați referit și salutăm la orice corectări de erori, pentru că înseamnă că uh, vom fi preciși și conciși în abordare. Salut uh, corecțiile pe care le-ați propus la rezoluția noastră și e bine că v-ați referit la ele, pentru că asta ne dă fondul, motivul pentru care am adresat această întrebare orală. Dacă ne angajăm noi sau Comisia Europeană se angajează în numele nostru și al Consiliului pentru a ține o țintă și apoi ne lipsesc 50 de miliarde ca să atingem ținta, acum mai putem să o menținem. Dacă nu putem să o menținem, trebuie ca în mod colectiv să existăm presiunea asupra statelor membre să-și îndeplinească angajamentele. 0,7% din produsul național uh, brut. Niciuna dintre țări nu e foarte aproape să îndeplinească acest 0,7%, nici ca 0,6% din venitul național brut. Cred că mai degrabă 0,4, între 0,4 0,6% din veniturile naționale brute, ceea ce e inacceptabil pentru că par diverse crize, cea cu schimbările climatice ne afectează de decenii și probabil că de 5, de 7 ani în urmă, n-am uh, alocat resursele necesare. În mod clar, răspunsul este nu. Criza economică, impactul acesteia asupra țărilor în curs de dezvoltare, cele mai puțin dezvoltate, este mai mult decât gigantică sau enormă. E o combinație între gigantic și enorm, ca să le dau probleme interpreților, spune vorbitorul. Uh, dar în egală măsură și cu țările cu venituri medii, pentru că ele sunt pedepsite din ambele direcții. În ce privește ajutorul pe care îl primesc și venitul pe care îl primesc. Să folosesc exemplul uh, Botswana, o țară cu venituri medii, cu o bogăție uriașă, își utilizează bogăția în beneficiul populației, are rezultate foarte bune ce privește angajamentele pentru prevenirea eh, HIV-SIDA, educație și multe alte domenii. Dar această țară în prezent suferă din cauza scăderii economiei globale și alte chestiuni, dezbaterea în jurul taxei pe tranzacțiile financiare. În Parlamentul European, de mult timp am adus argumente sau măcar unii dintre noi, că trebuie să ne ocupăm de forme alternative de finanțare. O taxă pe tranzacțiile cu produsele de bază. Recent Goldman Sachs, cred, a avut un profit de un miliard doar din comerțul cu produse agricole. Una e să cumperi și apoi să le revinzi ca să faci un profit uh, la ce ai cumpărat pe aproape nimic, e inacceptabil din punct de vedere moral și trebuie tratat. Trebuie să ne ocupăm și să întâmplă în țări uh, cu utilizarea mineralelor pentru a finanța războaie, conflicte. Actul Frank Doss din Congresul American și dacă putem acoperi lacunele prin care țările care iau materiale din țările de conflict nu trebuie să raporteze că sunt în afara Statelor Unite. Mineralele de o taxă pe extragerea minereurilor sau subvențiilor minerale, o alternativă. E nevoie de gândire creatoare care să vină de la comisie. Întotdeauna comisia o văd ca aliat și prieten al nostru nu accept ce se întâmplă la alte comitete sau comisii ale Parlamentului să spun că noi suntem uh, aia buni și la comisie sunt numai uh, cei răi. Intențiile noastre sunt aceleași și vreau ca noi să ajutăm Comisia Europeană să-și întărească poziția, cerințele, solicitările, pentru ca statele membre care își asumă anumite angajamente să le respecte. Iar dacă nu, să începem să publicăm anual statele membre în ce punct nu își îndeplinesc și consecințele, efectele asupra acelor țări și vieții oamenilor de acolo. Grupul meu în special va sprijini moțiunea de rezoluție. Așteptăm uh, uh, cu nerăbdare să primim răspunsurile. În momentul de față nu am propus decât un amendament, ce anume o ștergere la punctul 17, pentru că comparațiile nu ne ajută și vom șterge fraza cum ar fi țările BRIC. Comparații de acest gen nu sunt benefice. Există probleme în India și acum dacă uh, scoatem problemele cu malnutriția, cu sărăcia, cu starea proastă de sănătate din India, nu o să se rezolve. Cum a spus cândva Oscar Wilde, comparațiile sunt odioase, deci vrem să ștergem asta. Dacă cineva are ceva mai concret, mai direct, o comparație mai locventă care să ducă la o schimbare, o să ne gândim la ea. Dar, ca de obicei, vreau să mulțumesc comisie pentru munca pe care o depune și comisarilor pentru munca împreună cu noi, pentru că angajamentele Comisiei și ale Parlamentului European sunt făcute și aplicate cu bună credință. Avem intenția să le uh, realizăm. Din păcate, statele membre au utilizat ca scuză criza economică, deci scuză, nu motiv, pentru a se îndepărta de angajamentele pe care le-au asumat la momentul respectiv. E ușor să faci angajamente când lucrurile merg bine, când prietenii au probleme și te sprijină, atunci, uh, e cum se spune, prietenul la nevoie se cunoaște. Președinta, mulțumesc. Acum domnul Gheorenț. Merci. Um, mulțumesc. Eu cred că nu putem face economie atunci când vorbim despre ajutoare pentru dezvoltare. Am să reiau o ultima parte a intervenției lui Michael și nu aș vrea să mă angajez într-o discuție pe fond, pentru că ar fi o discuție la fel de interminabilă ca cea privind sexul îngerilor. Nu vom reuși niciodată să găsim un răspuns. Totuși, ca să ne fie mai ușor pe viitor, ar fi bine să încercăm să separăm problematica ajutorului pentru dezvoltare, care este esențial pentru țările ce se confruntă cu sărăcie extremă, și să facem o distinție între țările în curs de dezvoltare și celelalte în, în cadrul DAC. Deci există țări în curs de dezvoltare și țări care nu se pot ajuta singure Există sărăcie în China, există sărăcie în India, însă acestea au mijloace pentru a lupta împotriva sărăciei în țara lor. Și ar trebui uh, ca ei să facă acest lucru, ele să se descurce la ele acasă și să nu taxăm contribuabilul european. Acesta este un argument care ar fi util la Curtea de Conturi și ar fi bine ca fiecare să își uh, asume propriile responsabilități. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să luăm separat problema evaluării politicii Uniunii Europene interpares. Întrebarea mea este cine sunt aceștia care sunt considerați interpares? Și care este implicarea comisiei noastre în uh, evaluarea interpares în OCDE. Este un exercițiu foarte util și important, deoarece comisia noastră dorește să ia parte la acest exercițiu. Eu aș întreba dacă Parlamentul ar putea de asemenea să fie reprezentat acolo la discuțiile cu OCDE în uh, întâlnirile cu ambasadorii atunci când uh, comisia va fi uh, supusă tirului întrebărilor reprezentanților. N-ar fi bine să fim și noi acolo? Președinte, mulțumesc. Domnule Cashman, vreți să mai adăugați ceva? Da, domnul Görens mi-a amintit de ceva ce aș fi vrut să spun. Îmi pare bine că a pus întrebare în legătură cu uh, experții interpares și atunci când m-am uh, uitat printre documente, mi-am uh, adus aminte că niște reprezentanți dacă au venit uh, în Parlament și au fost uh, prezenți aici, nu știam exact cine sunt ei, dar acum iată că îi regăsesc aici, mă bucur că m-am luminat în sfârșit. Președinte, Comisia mai dorește să ia cuvântul? Comisia. Nu pot să vă răspund decât parțial la întrebarea despre cine sunt cei care revizuiesc uh, ajutorul acordat de Uniunea Europeană. Este vorba despre experți din Japonia și Norvegia. În ce privește cea de-a doua întrebare, nu sunt eu responsabilă, nu fac parte din acea unitate, dar am să transmit întrebarea dumneavoastră. Va fi abordată în discuția cu secretariatul de săptămâna viitoare. Președinta, Mulțumesc foarte mult. Înainte de a încheia, vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor pentru propunerea de rezoluție este 22 septembrie, orele 17. Votul se va ține pe 11 octombrie. Aveți ceva de spus la diverse? Nu? Atunci, următoarele reuniuni se vor ține la Bruxelles pe 4 octombrie de la 9 la 12.30 și de la 3 la 6.30 după masă. Apoi pe 10 octombrie de la 3 la 6 jumate și pe 11 octombrie de la 9 la 12.30 și de la 3 la 6.30 după masă. Nu uitați să vă aduceți cartelele de vot data viitoare. O să vă rog să fiți punctuali. Acum pun capăt ședinței de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru participare. Poftă bună!